So, ladies and gentlemen, dear... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, un călduros uh, bun venit tuturor. Este ora 16 și 8 minute. Propun să ne începem reuniunea de astăzi, care este cel puțin foarte scurtă pentru astăzi. Și o explicație referitor la ordinea de zi pe care o avem ar fi că punctul cu numărul 7, și anume schimbul de opinii, prevăzut cu Joao Valei de Almeida, care a fost desemnat șeful delegației UE Regatul Unit, a fost amânat pentru o reuniune ulterioare. Din câte înțeleg, dumnealui încă așteaptă scrisorile de acreditare uh, scrisoarea de acreditare la Londra, așadar am amânat acest lucru pentru o dată ulterioară, iar referitor la ultimele evoluții, din Libia și referitor la conferința care s-a ținut ieri la Berlin, aș propune să adăugăm acum punctul 11b, schimb de opinii cu domnul Tentibini, care este director pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord în Serviciul de Acțiune Externă. Spuneam pe acest subiect referitor la Libia și să prelungim ședința de mâine dimineață până la ora 1. Cred că sunteți de acord? Da. Atunci mulțumesc. Vom considera ordinea de zi adoptată anunțurile președintelui acum. De fapt, aș avea un anunț de făcut. Dacă stați aici și dacă aveți oratori invitați, este cât se poate de enervant că această ușă se tot trântește, că este pleznită și trântită la fiecare jumătate de minut, pentru că uh, e o întreagă agitație, de fiecare dată lumea e frăsuială mare aici, lumea intră, lumea iese, deci nu ne putem uh, concentra și este uh, deranjant și operator. De, de ce vă rog frumos, dacă avem schimburi de opinii, haideți să închidem um, această ușă și să intre pe cealaltă parte, ca să nu se mai facă atâta zgomot, pentru că nu-i deloc plăcut pentru oratorul invitat. Da, din câte înțeleg, Rachel mi-a tras atenția că, mă rog, este cazul pentru acele întâlniri când avem oratori invitați. Aceasta este o nouă regulă, da? Așa este, mi se confirmă. Domnule Beautykefer? Da, aș dori și eu să vă invit să mai faceți un anunț uh, referitor la vicepreședinte. Dacă puteți, vă rog. A, da. Păi, ce să vă zic? Aș vrea să vă spun mai mult despre vicepreședinții mei, doar că momentan n-am decât un vicepreședinte am uh, trecut subiectul pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor, care de fapt va și începe la 4 și jumătate. Încă o dată am trecut subiectul pe ordinea de zi și nu pot decât să fac apel la grupurile implicate să participe, să găsim o soluție, pentru că nu putem să o ținem așa la, la nesfârșit. Există și un motiv pentru care totuși există vicepreședinți, pentru care există aceste poziții de vicepreședinți de comisii. Uh, și mă gândesc că nu ne fie atât de greu să găsim o doamnă, adică chiar nu găsim o doamnă, nu fi așa de greu. Până la urmă, știu că va trebui să găsim o soluție pentru cele trei, toate cele trei grupuri. Dar am vrut să discutăm acest lucru. Domnule Băsescu, la reuniunea de coordonator vrem să discutăm acest lucru. Asta începe peste jumătate de oră. Mulțumesc. Și între timp, ne-am gândit că dacă această comisie nu va reuși să găsească o vicepreședinte, atunci o să trebuiască să îi rugăm să prezideze pe uh, membrii noștri cu cea mai mare vechime altă, pe decanii de vârstă. Altfel nu avem experiență, nu avem soluție, pardon, pentru că, mă iertați, am verificat, dragă Reinhold, îmi pare rău. Mi se pare mie că tu ești decanul de vârstă, dar te anunț că mai sunt alții înaintea ta și pot să spun că toți sunt de la PP, toți decanii de vârstă sunt de la PP, deci sigur că nici asta nu e o treabă de durată și oricum toți sunt bărbați. Deci nici asta nu ne ajută. Bun. Haideți să discutăm uh, subiectul mai târziu, cum spuneam, de aceea putem trece direct la punctul 3, comunicările președinților în legătură cu decizia adoptată de coordonatori. În temeiul regulii 14 uh, din uh, regula de procedură reuniunii AFET, care a avut loc pe 4 decembrie și pe 9 și 10 ianuarie, procesele verbale au fost încărcate pe uh, pagina de internet a comisiei noastre și ele vor fi atașate oricum și proceselor verbale care corespund ședinței de astăzi. Punctul 4 acum aprobarea proceselor verbale din reuniunile din 6 și 7 noiembrie, din 25 noiembrie. Dacă nu se potrivește mine, propun să le adoptăm fără niciun fel de modificări și în sfârșit trecem deja de la punctul 5 acum și anume acesta este o primă analiză a proiectului de aviz referitor la închiderea acordului între UE și Republica Belarus referitor la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Fără să mai lungim vorba, îi voi da cuvântul de îndată domnului raportor Petras Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr un acord între Uniunea Europeană și, ceea ce încă este Republica Belarus și sper că așa o să rămână, acesta va rămâne numele țării, cel puțin pe viitor, Însă, dragi colegi, dați-mi voi să vă reamintesc aceste două acorduri și, domnule președinte, chiar o să vă rog să-mi permiteți să prezint avizele comisiei noastre referitoare la cele două acorduri, pentru că, într-adevăr, ele se încadrează în aceeași categorie. Acorduri de readmisie și înlesnirea vizelor sunt indisolubil legate cele două. Și deci cele două acorduri se încadrează la um, categorie, mă rog, țin de inițiativa Parnatului Estic, parteneriat care anul trecut uh, a aniversat 10 um, ani de existență și se referă, deci, parteneriat și nu numai la promovarea mobilității cetățenilor într-un mediu de siguranță prin înlesnirea vizelor și acorduri de readmisie. Dragi colegi, vă reamintesc faptul că Republica Belarus este mai lent așa în parteneriatul estic, uh, aproape că nu există niciun fel de acorduri majore sau niciun fel de realizări, cine știe ce, referitoare la prevederile parteneriatului estic și Belarusul, respectiv, însă chiar și așa din uh, acordul Consiliului din 2011, au început negocierile în 2014, deci uh, a durat 5 ani de zile ca să vă dați seama pentru a încheia cele două acorduri. Am uh, realizat oarece progrese referitoare, mai ales la tot ce ține de um, aspectele tehnice, juridice. Nu e chiar cea mai bună situație nici în Belarus și se înțelege de la sine că acest regim de mobilitate simplificată cu UE respectiv deci Uniunea Europeană și uh, Republica Belarus, va permite consolidarea relațiilor uh, interpersonale de la om la om, practic, lucruri pe care noi îl susținem foarte tare și, în egală măsură, va duce la obținerea de rezultate suplimentare și o interacțiune sporită între noi și cetățenii din Belarus. Încă o dată, trebuie să recunosc faptul că situația politică rămâne una destul de încălcită în Belarus și în urma alegerilor care au avut loc recent, adică în noiembrie anul 2018. Uh, aceste alegeri au stârnit o serie de critici din partea OCDE. Raportul este uh, disponibil pe site-urile de internet ale organizațiilor care au fost observatoare și vreau doar să vă mai spun că în ceea ce privește standardele internaționale privind libertățile internaționale fundamentale pentru drepturile omului, vreau să vă spun că acestea uh, au în continuare o serie de neajunsuri și opoziția politică este obiectul unor presiuni majore în continuare din partea regimului de la Minsk. Și acestea fiind zise, mai, vă mai spun că una dintre statele membre din Uniunea Europeană în continuare au o serie de observații critice la adresa politicilor din Belarus referitoare la siguranța nucleară și și referitoare la centrala atomoelectrică de la Ostroveț, care va fi terminată cât de curând și care nu este conformă cu cele mai recente standarde în materie de energie nucleară și siguranță nucleară. Dragi colegi, pornim de aici și cu având în vedere contactele pe care le avem cu cetățenii din uh, țările noastre, cred că ar trebui să ne pronunțăm în favoarea celor două acorduri, îndeopște înlesnirea vizelor și respectiv acordurile de readmisie. Vă spuneam că ele sunt indisolubil legate dacă vrem ca uh, condițiile legale să fie complete, cu toate condițiile juridice. Și vă cer sprijinul referitoare la aceste două avize, deoarece Comisia AFET Trebuie doar să dea un aviz. Cei care, de fapt, iau decizia sunt colegii de la LIBE. Și voi încheia astfel prezentarea făcând un apel la dumneavoastră ca și pe mai departe să semnalați această problemă a respectării de plinde a libertăților fundamentale statului de drept, a drepturilor omului și a tuturor libertăților majore din Belarus, având în vedere că acești cetățeni nu doar că au dreptul să circule și în Uniunea Europeană, dar să poată și să se bucure de respectul de plin și de respectarea de plin a acestor libertăți pe care noi le avem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, colleague, for you. Mulțumesc, stimate coleg, pentru aceste declarații referitoare la punctele 5 și 6. Prin urmare, invit pe colegi când doresc să intervină să se refere la ambele puncte. Începem cu raportorii din umbră, doamna Caniete. Mulțumesc colegului Astrovicius pentru cele două avize pe care le susțin în totalitate. Acordarea acestei facilități privind vizele, care este un prim pas către liberalizarea totală a vizelor, de care se bucură cetățenii din Georgia, Moldova și Ucraina. De asemenea, sunt pentru consolidarea contactelor personale, lucru important, mai ales în situația în care opoziția din Belarus este într-o situație destul de tristă și mai ales că alegerile nu sunt nici libere, nici corecte. Nu au avut loc astfel de alegeri în ciuda tuturor recomandărilor ODIR și OCDE. Și de asemenea, în ciuda reuniunilor pe care membrii Parlamentului nostru le-au avut cu autoritățile din Belarus. Un lucru pozitiv este că mișcarea este una strategică pentru a reduce influența rusă în Belarus eforturile făcute de Moscova pentru a relansa Uniunea din Moscova, dintre Moscova și Belarus sunt clare și asta ar putea duce la pierderea independenței politice a Belarusului în mare măsură. Sunt de acord și susțin aceste două avize și invit și pe ceilalți colegi să o facă. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Caniete, SND, Robert Noiser, raportor din Ubra, dar nu-l văd în sală. Mai vrea cineva să intervină? Văd că nu, atunci din partea verzilor, colega noastră. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim colegului nostru pentru aviz. Sigur că și noi verzii susținem acest aviz privind acordul pentru facilitarea vizelor, dar nu suntem de acord cu uh, legătura care să se stabilească cu acordul de readmitere. În general, însă, evident că și noi dorim facilitarea vizelor. Așa cum ne-a spus Sandra, contactele personale sunt importante și mai ales în cazul în care vorbim de oameni de rând, studenți care trebuie să aibă posibilitatea de a intra în Uniunea Europeană, de a avea o viză uh, Schengen într-un mult, mult mai simplu decât se întâmplă în momentul de față. Știm că cetățenii trebuie să experimenteze direct și personal viața din Uniunea Europeană și Sandra a menționat încercările Federației Ruse de a reunifica într-un fel sau altul Republica Belarus cu Federația Rusă. De aceea, cu atât mai mult, acum e important să înțelegem că relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus s-au îmbunătățit și de aceea, evident, susținem rezoluția. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Thierry Mariani, dacă dorești să intervii. Da, domnule președinte, mulțumesc! Grupul nostru susține, evident, aceste două acorduri. Suntem petru. Am urmărit discuțiile privind readmisia națională într-un parlament național al Franței. La momentul respectiv, Belarusul era o țară care colabora foarte bine și n-am avut probleme de readmisie. În ceea ce privește agontul referitor la vize, dezvoltarea democrației se face și prin facilitarea de schimburi. Știm cu toții asta. Prin urmare, tot ce putem face este să susținem acest acord de simplificare a acordării vizelor, cu observație totuși. Cum ne-a spus și domnul raportor, a durat mult până s-a ajuns la semnarea acordului. Se pare că nu știu cine e responsabil, partea europeană, partea din Belarus, dar în principiu acordul acesta s-ar fi putut semna deja cu ceva luni în urmă. Prin urmare, întrebarea până la urmă este care este prețul acestor vize, pentru că acesta va crește, dacă nu mă înșel, din 2 februarie și cred că ambasadorul Belarusului a cerut în intervenția sa, în momentul semnării, uh, să se păstreze prețul de 60 de euro, care reflecta prețul la care a fost semnat uh, acordul. O creștere de 20 de euro nu pare mult pentru noi, dar pentru tineri, studenți care vor să vinde în Europa, 20 de euro nu e o sumă chiar așa neglijabilă. Deci suntem pentru cele două rapoarte, domnule raportor, cu dorința, dacă e posibil, să luăm în considerare perioada lungă în care a fost negociat textul și să blocăm oarecum prețul pentru acordarea vizelor la 60 de euro. Bun, o să revenim la acest aspect imediat. Dau re- cuvântul reprezentantul comisiei și raportorului nostru, Petras. Da, înainte de asta vreau să știu dacă din partea grupului ECR e cineva care dorește să intervină. Grupul CUE? Văd că nu, nu. Prin urmare, reprezentantul Comisiei Europene? Nu. Nu, nu, mai sunt colegi, domnul Galer. Äh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Firește că și eu sprijin uh, cele două propuneri de acorduri și cred că din punct de vedere politic suntem cu toții de acord că dacă ar fi vorba numai despre uh, un regim pentru care nu considerăm că este cazul să se acorde vreo recompensă. E clar că a subliniat acest lucru și uh, Petra s-a menționat cazul ale alegerilor. Să nu uităm anii 90 cu părțile sale nu foarte pozitive, însă spuneam dacă să ne gândim la ultimele demonstrații, ceea ce a fost uh, special acolo este că și opoziția a demonstrat împotriva acestei tentative de acaparare a Rusiei, deci practic au existat cumva acele demonstrații, au fost îngăduite, însă după, după cea mai târziu încă o dată s-a ajuns la o sentință de 30 de zile uh, care este în curs de execuție, deci nu a fost executată pentru un participant pentru că a participat la niște demonstrații pe care au numit ei neautorizate, care însă, în mod evident, au fost cumva în folosul regimului, pentru că uh, până și aceste tentative de acaparare de către Rusia trebuie să fie cumva combătute. De aceea cred că referitor la acest proces ar trebui să spunem lucrurile foarte clare și anume că avem niște așteptări și anume care primarea opoziției să înceteze pur și simplu. Și, într-adevăr, referitor, m-aș referi și eu la prețul vizei. Mie mi s-a spus că încă din februarie urmează să creează chiar la 80 de euro. Deci uh, și mie mi se pare că în practică un astfel de preț uh, nu seamănă asta, numai înlesnirea vizelor, numai din potrivă. Este dacă le crești prețul, numai nu le, nu le înlesnești și din potrivă. Aș vrea și eu să știu uh, din partea celor competenți de la nivelul executivelor noastre dacă Uh, chiar nu se poate face pentru astfel de țări o astfel de excepție, adică astfel de costuri sunt greu de suportat și, într-adevăr, nici mie nu mi se pare potrivit. Mulțumesc! Mulțumesc, alți vorbitori? Nu? Atunci, avem pe cineva din partea Comisiei sau a Serviciului de Acțiune Externă? Nu? Totdeauna sunt aici. Sau sunt aici, dar nu vor să ia cuvântul. Vă rog să vă prezentați. Avem întrebări. 60 uh, de euro viza sau 80 de euro viza? Cine e responsabil? Cine decide acest preț? Nu puteți să răspundeți? E, dacă nu vrea și nu poate comisia, Petras. Domnul Austrevicius, nu pot eu să înlocuiesc pe reprezentanții comisiei sau a uh, Consiliului, domnule președinte, dar uh, din câte știm, pentru că vorbim despre un acord de facilitare a vizelor, nu de liberalizare a vizelor, e un lucru diferit uh, în general. Și pentru un prim pas din ambele părți e suficient și prețul agreat pentru uh, uh, cetățenii belaruși atunci când se va uh, semna acordul va fi 35 de euro. 35, nu 60. Deci e o reducere semnificativă. Deci viza va costa 35 de euro, o sumă totuși considerabilă pentru Belarus, unde salariul mediu nu depășește 300 de euro pe lună. Dar totuși, 35 de euro pentru cei uh, care vor uh, solicita vize. Uh, conform regulamentului vom apro aproba această sumă și ei vor putea, cei care vor primi vize, vor putea să rămână în uh, Uniunea Europeană 90 de zile dintr-o perioadă totală de 180 de zile. Deci, 90 uh, de zile, timp de o jumătate de an, pot să stea în Uniunea Europeană. Și, încă o dată, domnule președinte, ar trebui menționat faptul că acest acord nu se aplică regatului Danemarcei, Irlandei și Marii Britanii. Deci, cu aceste excepții, cred că putem uh, trece la aprobare. Și un comentariu final de ce am negociat timp de 5 ani acest acord, dar trebuie să fie pusă această întrebare ambelor părți, dar mai în special Minskului, pentru că ei au avut anumite cerințe inacceptabile pentru Uniunea Europeană, pentru că noi suntem uh, totuși o organizație democratică. Mulțumesc. Mulțumesc, Petra, spune președintele. Acum, am fost informat că doamna de la Serviciul de Acțiune Externă ar dori să vorbească. Poate vă prezentați întâi. Bună ziua, sunt Ane Rongule, sunt desk officer pentru Belarus la Serviciul de Acțiune Externă și vreau să spun că am primit uh, aceeași cerere din partea autorităților belaruse și anume să se înghețe taxa de viză la 60 de euro și am fost informați de colegii din comisie că mâine va avea loc la Consiliu grupul de lucru uh, privind vizele unde se va discuta acest subiect și de-abia după această ședință se vor mai putea da detalii în legătură cu acest subiect. Sigur, în cadrul legal existent în ce privește vizele. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă mai sunt comentarii, nu. Atunci trecem la calendar. Termenul limită pentru amendamente 3 februarie, votul la Comisia AFET 19 februarie, votul la LIBE, Comisia de Fond, pe 3 martie. Votul în aprilie încă nu e stabilit, urmează să fie confirmat. Bine, așa cum am anunțat, nu avem niciun schimb de opinii cu Joao Vale del Meida. Vom avea acest schimb de opinii la o dată ce va fi anunțată ulterior și atunci am ajuns la ședința coordonatorilor. Asta înseamnă că îi rog pe cei care trebuie să rămână în sală, să rămână în sală, și anume numai aceia care au dreptul să participe la ședința coordonatorilor.